Um, thank you very much, everybody. I know there's an awful lot of interesting things happening. Da, știu că se întâmplă multe lucruri interesante astăzi în Europa. Aici avem o parte anume a ordinii de zi. E vorba de o întâlnire comună între comisia noastră și comisia jurii. Um, aș dori să știu mai întâi dacă putem adopta ordinea de zi bine. Și, în mod clar, în, vom discuta acum despre contractele de furnizare de conținut digital. Și Aș dori să urez bun venit membrilor Comisiei Juri și mai ales doamnei Madi Delvo, vicepreședinte a Comisiei Juri și în calitatea sa Uitați câtă parte tehnică contribuie la succesul nostru. Și ca și copreședinte pentru această ședință, pentru această întâlnire. Da, întotdeauna e mai bine când putem uh, conlucra. Salut de asemenea ceilalți, pe ceilalți colegi și documentele noastre sunt uh, aspecte cheie care trebuie să fie abordate în redactarea ulterioară a acestui raport. Am să dau mai întâi cuvântul lui Evelyn Gebhardt și apoi am să dau cuvântul colegului Voss și apoi Madi va prelua președinția ca și copreședinte. Mulțumesc. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru această colaborare foarte bună între cele două comisii. A fost realmente o experiență foarte plăcută să colaborez cu domnul Fos. Da, da, să știți că da. Chiar dacă nu, am fost totdeauna de acord. Nu pot să o ascund, dar uh, a fost un mod de lucru foarte rezonabil ceea ce cred că întotdeauna se întâmplă, de fapt, în politică și aș vrea să subliniez astăzi acest lucru. Deci vă rog frumos să nu interpretați ce nu am spus. Dragi colegi, dragi colegi, desigur ne-am uh, a plecat asupra propunerii Comisiei Europene cu mare atenție și, în general, propunerea ni s-a părut bună, ceea ce nu pot să spun prea des despre propunerile Comisiei Europene și cred că înseamnă mult. Dar există câteva lucruri pe care trebuie să le mai verificăm, la care trebuie să mai reflectăm și pe care eventual trebuie să le și corectăm și este vorba în primul rând de domeniul de aplicare al propunerii, de sfera de aplicare la conținutul digital. Nu trebuie să uităm că întotdeauna, în permanență, discutăm despre raportul domnului Arimon. Este vorba de uh, bunuri pentru că separarea dintre cele două propuneri este una foarte neclară. Există foarte multe zone gri și până la urmă nu ne mai dăm seama ce e valabil și ce nu, ce se întâmplă cu măsurile reparatorii în cele două propuneri, pentru că uh, regulile create sunt foarte diferite între cele două propuneri și am să încerc să vă dau un exemplu. Dacă iau um, telefonul meu mobil, pe care am o aplicație de navigație preinstalată, de exemplu, atunci uh, acest, uh, această aplicație intră, conform uh, standardelor Comisiei Europene, în propunerea privind bunurile concrete. Dar dacă aplicația este actualizată, deci dacă fac un update, atunci uh, nu mai ține de bunurile concrete. Dacă apare vreo problemă, se aplică prevederile directivei privind conținuturile digitale, care sunt complet diferite și cred că asta este o problemă până la urmă și cred că noi trebuie să ne asigurăm că consumatorul care nu are de unde să știe de unde provin aceste probleme pe care le poate avea cu telefonul, uh, și să știe ce să facă. Este o chestiune foarte importantă și de aceste chestiuni depinde tot restul propunerii. De aceea am avut deja două runde de reuniuni comune cu raportorul de la uh, raportul privind bunurile concrete pentru a discuta aceste chestiuni și pot să vă spun acum niște lucruri pe care nu le puteți vedea în documentul de lucru, Uh, pe care am căzut de acord la reuniunile noastre comune. Noi am stabilit că fundamental abordarea comună uh, trebuie să fie să adaptăm regulile și normele în măsura posibilului, în cea mai mare măsură posibilă fie că e vorba de conținuturi, fie că este vorba de bunurile concrete, de câte ori este vorba de internet, să se aplice aceleași reguli, aceleași norme în ceea ce privește măsurile reparatorii, remedies. Acestea sunt aspectele fundamentale. Știm că la conținutul digital există și specificități pe care bunurile concrete nu le au și desigur că aici trebuie norme specifice. Când se produce o vânzare, noi uh, considerăm în cazul în care este o problemă, în, cal, în exemplul meu cu telefonul, când telefonul nu mai funcționează, și nu e clar dacă problema ține de obiectul concret sau de conținutul digital, atunci aplicăm uh, principiul uh, presupunerilor. Presupunem că dacă s-a făcut o actualizare a conținutului, atunci este o problemă de software și producătorul trebuie să dovedească dacă nu este așa. Pentru că se presupune că nu este o problemă structurală. Asta am decis noi după cele două reuniuni, după discuții foarte îndelungate. Uh, și ne-am străduit să găsim cele mai bune soluții. Nu vreau să epuizez subiectul, să am o abordare exhaustivă, dar pot să vă spun că am discutat foarte mult între raportor și raportorii din umbră și cred că pe viitor nu va mai fi nevoie să mai putem discuții prea îndelungate, mai putem uh, însă depune amendamente, ceea ce cred că nu va fi deloc ușor. Încă un subiect uh, important este uh, cel al datelor și al um, contraprestațiilor, pot să spun aici că trebuie să nu uităm că datele nu sunt un bun pe care să-l ai în proprietate și să-l poți da mai departe. Pur și simplu nu poate exista o monitorizare a datelor. Dar ne uh, străduim să mm, abordăm problema din perspectiva drepturilor de utilizare. Și în regulamentul de bază privind protecția datelor mm, există norme foarte clare în acest sens. Asta pot să spun la modul global și aceasta este și una dintre chestiunile pe care am început să le discutăm. În ceea ce privește sarcina probei, Am uh, confirmat, practic, aici ce a propus Comisia și vom mai aborda acest subiect pentru că cred că oricum toate aceste chestiuni țin mai mult de Comisia Jurii și deci am să-i dau cuvântul domnului Fos ca să spună și el ceva și eu am să trec la punctul diverse, un punct pe care noi l-am numit diverse Uh, și aici intră, de exemplu, armonizarea. Comisia Europeană propune să uh, facem o armonizare de plină. E o idee bună, în principiu, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru depinde foarte mult de forma finală pe care o va îmbrăca acest act juridic și să vedem din perspectiva formei finale dacă armonizarea de plină este acceptabilă sau nu. Eu, ca raportoare, ca socialdemocrată, pot să spun pe șleau că eu nu pot accepta ca legislația existentă în statele membre să fie pusă sub semnul întrebării acum. Și uh, în Uniunea Europeană legislațiile sunt foarte diferite și de aceea cred că va fi o foarte mare provocare să ajungem la o armonizare de plină și să decidem dacă dorim o armonizare de plină. Pentru că Trebuie să se facă această armonizare dacă se face în așa fel încât să nu se pună sub semnul întrebării uh, drepturile cetățenilor, nici în Marea Britanie, dacă Marea Britanie mai e membră UE, nici în Portugalia, nici în Scandinavia, unde regulile sunt foarte diferite față de Portugalia sau față de Germania, de exemplu. Eu știu că pentru Germania ce a propus Comisia este o ameliorare clară, dar nu știu dacă și în Franța și în țările de jos acest lucru ar însemna tot o ameliorare sau ar însemna că trebuie să se renunțe la anumite drepturi. Este o chestiune pe care trebuie să o decidem ca să știm până la urmă cum trebuie să fie uh, organizat acest act legislativ. În încheiere vreau să mai spun că împreună cu doamna Hautala și Cred că și domnul Arimo a fost de acord până la urmă și noi împreună am rugat serviciile Parlamentului să ne explice încă o dată ce se întâmplă cu um, legislația din țările de jos și din țările scandinave, ce se întâmplă cu um, prevederile de acolo și dacă s-ar putea pe baza lor să se găsească o soluție europeană și aici am să închei. It was excellent and very interesting, but we are running out of time. Ah, e foarte interesant, dar uh, ne presează timpul. Și acum documentul lui Axel Voss, ca și coraportor. Aveți 5 minute în principiu, da? <laughs> Am să fac tot ce pot. Mulțumesc. În primul rând, vreau să spun că fundamental sunt foarte mulțumit de propunerea Comisiei. Aceasta creează un drept european în acest domeniu și vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor de la Comisie cu care am colaborat și tuturor colegilor cu care am lucrat, pentru că am reușit să găsim soluții bune până acum și am căzut de acord asupra unor principii clare pe care poate că trebuie să le um, explicăm clar de la început, pentru că altfel lucrurile se vor complica. Vrem să ne asigurăm că aceste uh, standarde sunt adaptate la viitor, că vor face față viitoarelor evoluții tehnologice. Vrem um, armonizare a dreptului Uniunii Vrem să corespundă prevederile cu cele din regulamentul fundamental privind protecția datelor, dar să corespundă și cu alte drepturi existente și uh, în special cu uh, uh, directiva de care se ocupă Pascal Arimon și anume drepturile privind vânzările de bunuri și drepturile consumatorilor. Vrem ca toate acestea să fie armonizate. Apoi, după cum uh, s-a spus, dorim ca și consecințele juridice ale acestor două propuneri să uh, corespundă, să zicem uh, că vrem să aplicăm principiile REFIT aici, deci vrem ca drepturile ce derivă din aceste acte să fie suficient de similare în ceea ce privește măsurile reparatorii și alte asemenea. Din punctul meu de vedere, este necesară o armonizare cât mai extinsă. Eu sunt pentru o armonizare cât mai deplină în măsura în care uh, drepturile existente sunt ocrotite. În ceea ce privește uh, domeniul de aplicare și diferența dintre conținutul digital și bunurile concrete, s-a spus deja că trebuie să ne, aplic- să ne apropiem să apropiem prevederile, să facem să corespundă în măsura posibilului, apoi chestiunea datelor uh, în chip de contraprestații nepecuniare. Aici, uh, în orice caz, e foarte important ca elementul de bază să fie regulamentul privind protecția datelor, cel fundamental. Și avem și o problemă concretă de formulare la articolul 3.4 Trebuie să ne asigurăm că aici nu sunt uh, posibile interpretări uh, diferite ale regulamentului de bază privind protecția datelor și să ținem cont de specificul pentru conținutul digital, să vedem cum putem plasa acest lucru în text. Sigur că vom mai discuta și despre chestiunea ierarhiei uh, consecințelor juridice E vorba de uh, sarcina probei, de inversarea sarcinii probei uh, într-un anumit termen. Trebuie să ne asigurăm uh, că definițiile sunt corecte, uh, că nu se definesc toate bunurile ca bunuri digitale și trebuie să ne asigurăm că toate termenele sunt respectate. Trebuie să ținem cont de situația în care un software este integrat într-un uh, bun concret, pentru că atunci termenele se schimbă. Trebuie să clarificăm toate aceste lucruri și să ne apropiem uh, mai mult în ceea ce privește consecințele juridice de uh, normele privind falsificările și trebuie să vedem ce persoane Uh, și ce date personale sunt necesare pentru îndeplinirea contractului, ce date personale sunt necesare pentru utilizarea unei aplicații și ce date personale sunt uh, necesare în fiecare caz specific. Ce se întâmplă când avem date personale uh, clare și când avem date personale anonimizate? Care este diferența între aceste cazuri și cum definim sfera de aplicare? Trebuie să vedem ce ține de acest domeniu digital. Trebuie până la urmă să fie clar ce înseamnă toate acestea și iată că am reușit să nu depășesc prea mult timpul alocat. Mulțumesc! A fost perfect, mulțumesc foarte mult, foarte interesant, dar mai rămân multe de făcut. Am să dau acum cuvântul raportorilor uh, și raportorilor din umbră, doamna Paunova. Thank you so much, Chair, uh, co Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnilor co-raportori. Un document foarte bine scris, într-adevăr, în care am subliniat uh, împreună câteva chestiuni importante. Cred că am reușit să cădem de acord și să găsim câteva soluții în întâlnirile pe care le-am avut cu coraportorii. Se, spune, se spunea la o întâlnire precedentă în legătură cu sfera de aplicare că ideea nu este să punem sarcina pe consumator pentru a detecta neconformitățile și de aceea um, la ultima întâlnire de la Strasburg am reușit să facem uh, progrese cu datele privind contraperformanța și să ne punem în, uh, să ne aliniem la uh, directiva privind protecția datelor. Este nevoie să explorăm întotdeauna detaliile un exemplu ar fi să îmbunătățim uh, exprimarea de la articolul 3, alineatul 4 din directivă și în legătură cu documentul de lucru aș vrea să avem o poziție mai clară în legătură cu nivelul de armonizare. Nu trebuie să facem o alegere politică între uh, nivelul maxim de protecție al consumatorului și tratamentul legal al uh, afacerilor, al societăților. Trebuie să ne întrebăm, în schimb, uh, ce nivel de protecție a consumatorului putem conveni în contextul armonizării totale. Armonizarea totală este calea de urmat pentru a obține, pentru a atinge scopul acestei directive. Oricum, știu că e o întrebare foarte, întreb, foarte importantă. O să ne țin ocupați în următoarele săptămâni și luni, dar Cred că răspunsul nu este în uh, regulile de conformitate, ci mai ales în uh, reglementarea căilor de atac și a sarcinii probei. În general, uh, sprijin prevederile privind căile de atac. Mă iertați, întreb pe doamna președinte, vă rog să fiți mai concisă, pentru că timpul de vorbire este de două minute pentru raportorii din umbră. Este o idee importantă. Sprijin ierarhia uh, căilor de atac și uh, sunt foarte interesată de acest subiect. Salut de asemenea intenția dumneavoastră în ceea ce privește alinierea la propunerea privind bunurile uh, și mai ales inversarea sarcinii probei. Cât privește calendarul de lucru, știu că sunteți uh, foarte um, angajați pe acest subiect, uh, așa uh, sunt și eu și sper să nu întârziem prea mult cu acest proiect. Mulțumesc, Virginie Rozie. Două minute, te rog. Mulțumesc că o să fiu concisă. Vreau Bine, o să încerc să mă limitez la două minute. Mulțumesc pentru documentul de lucru foarte complet și care deschide multe căi interesante. Principala noastră preocupare este consumatorul și aducerea de coerență. Ne-am ocupat foarte mult de definirea câmpului de aplicare și cred că am ajuns la o chestiune destul de interesantă. Cum spuneam, obiectivul este să avem un nivel de protecție cât mai ridicat pentru consumatori și aici uh, cred că trebuie să fim foarte atenți la chestiunea contractelor care sunt încheiate în cadrul unui schimb de uh, date în contrapartidă cu acel contract. Cât privește incluziunea contractelor care sunt încheiate atunci când sunt furnizate date personale în manieră pasivă, trebuie să fim atenți uh, dacă includem sau nu aceste contracte în sfera de aplicare a directivei, pentru că el ar putea să uh, facă în așa fel încât furnizorii să se uh, extragă din uh, sfera de aplicare a directivei. Trebuie să ne ocupăm de compatibilitatea cu directiva privind datele personale. Trebuie să fie clar că avem un regulament care se aplică în, și uh, trebuie să avem grijă să nu îl încălcăm, desigur. Trebuie să vedem cum va continua să se aplice acel regulament, pentru că uh, avem de-a face aici cu contracte și cu date personale care trebuie recuperate. O altă parte la care am făcut uh, progrese interesante, dar nu destule, este criteriul de, uh, reprezintă criteriile de conformitate. Comisia nu a definit foarte bine aceste criterii, dar e prima dată când se introduc aceste criterii pe uh, contractele digitale și ne bucurăm că există acest interes din partea Comisiei. Trebuie da, e bine că reluăm uh, ierarhia căilor de atac uh, și pentru că mă apropii de finalul timpului alocat, mai rămân subiecte care trebuie să aloca, uh, abordate, precum rezilirea contractelor, articolul 13. Avem încă multe de făcut uh, și sunt convinsă că totul va merge foarte bine. Mulțumesc, Virginie. Aproape că te-ai înscris în timpul alocat. Domnul Dalton are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt pentru un set foarte clar de reguli, uh, dar uh, vânzările online de conținut digital sunt în creștere foarte rapidă, însă există încă o uh, lipsă de încredere în cazul tranzacțiilor transfrontaliere. Din punct de vedere al Regatului Unit, este vital cât mai suntem în uh, Uniunea Europeană. Dar chiar și dacă nu suntem, cred că ar fi bine să rămânem pe piața internă, ar fi vital pentru noi. Și chiar dacă nu rămânem în piața internă, suntem într-o lume digitală în care frontierele devin din ce în ce mai irelevante. Deci trebuie să Uh, avem o propunere foarte bună aici. Uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor când cumpără uh, online sau offline, bunuri digitale trebuie asigurată pentru că din ce în ce mai mulți consumatori cumpără astfel de bunuri digitale. Pe de altă parte, trebuie asigurată certitudinea juridică pentru societățile care se ocupă de astfel de tranzacții. Um, regulile aplicabile nu trebuie să încalce regulamentul privind protecția datelor. Privind sfera de aplicare, mă preocupă um, mă um, preocupă subiectul uh, plății pentru, date, pentru conținut digital cu uh, datele personale. Nu uh, înțeleg acest lucru și nu știu de ce trebuie extinsă definiția conținutului digital pentru a acoperi și stocarea în cloud. Consumatorii se așteaptă să aibă aceleași, aceleași drepturi și obligații contractuale și în cazul contractelor electronice. Um, în ceea ce privește dreptul la rezilierea contractelor după 12 luni, cred că este o propunere destul de periculoasă care va crește costurile conținutului digital, mai ales atunci când este, acest conținut este um, conectat cu alte bunuri, precum uh, un telefon mobil sau uh, alte genuri de aparatură. Mulțumesc! Uh, acum Acum, uh, doamna Cala, sunt numele ALDE. Mulțumesc și eu raportorilor pentru documentul de lucru. În general, am o preocupare legată de dezbaterile pe care le-am avut. Legislația este menită să evităm uh, diversificarea regulilor în statele membre. Să nu uităm însă că reglementăm o zonă în care se înregistrează o creștere puternică în Europa. Este o zonă economică solidă și uh, să nu uităm că nu avem suficiente platforme europene, așa că haideți să nu le ucidem și pe cele pe care le avem. Acum se vorbește despre includerea Uh, datelor privind uh, contraperformanța. Aici cred că e nevoie de o discuție mai amplă dacă ne uh, dorim ca internetul să devină un magazin uriaș mai mult decât o platformă de comunicare și informare. Când vorbim despre conținutul digital, de exemplu, în legislația uh, britanică, definiția este mult mai uh, îngustă, mai limitată, pentru că există uh, foarte multe programe de calculator și reglementări care trebuie înțelese. În întâlnirea raportorilor din umbră, majoritatea părea să fie în, uh, în uh, favoarea unei uh, abordări uh, mai extinse a acestei definiții și de asemenea s-a discutat despre introducerea și extragerea de asemenea a datelor în cazul echipamentelor inteligente, precum, de exemplu, distribuitoarele de cafea. Cât privește contraperformanțele Credem că consumatorii ar trebui să-și păstreze drepturile uh, chiar și atunci când uh, uh, produsele gratuite au defecte. Iar pentru includerea altor tipuri de date în sfera de aplicare, precum GDPR, trebuie să fim foarte atenți, pentru că am putea deschide astfel o cutie a Pandorei. Trebuie să știm exact despre ce fel de date de informații vorbim. Junior Leader în numele verzilor. Mulțumesc, uh, mulțumesc și eu raportorilor au uh, abordat cele mai uh, uh, urgente mm, prevederi din document, trebuie să ne gândim și la sfera de aplicare și la criteriile de conformitate. Consumatorul, pentru consumator e mai puțin relevant în ce constă defectul unui produs, nici nu are mare importanță, dar pentru criteriile de conformitate trebuie să existe criterii foarte stricte și pentru produsele uh, digitale, pentru conținutul digital. Consumatorii au așteptări rezonabile de la produsul pe care îl achiziționează uh, și dacă acesta nu își face treaba, uh, din orice motiv, nu este, motivul nu este relevant. Cât privește GDPR nu uh, trebuie să mai discutăm, uh, trebuie să vedem ce se întâmplă în cazul retragerii consimțământului consumatorului cu datele personale ale acestuia. Sigur că protecția datelor este un drept fundamental și consumatorul trebuie să aibă dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment. Cât privește um, rezilierea contractelor, e foarte important să ne asigurăm că consumatorul uh, își recuperează toate datele necesare pentru interoperabilitate. Deci uh, consumatorul nu este captiv într-o relație electronică. Experții pe care am uh, audiat și care au efectuat studii mai au, au mai ridicat niște probleme care se referă la descărcări multiple, copii de uh, rezervă, dreptul de a primi actualizări și uh, vrem să explorăm și aceste căi. Mai este o problemă care nu a apărut în discuții până acum și care se referă la despăgubiri. Propunerea pentru conținut digital spune că se poate transmite mai departe responsabilitatea către furnizori pe parcursul lanțului valoric. Dar acest lucru trebuie să se rezume la relațiile contractuale. Pentru că dacă cineva creează componente digitale, software și le pune pe internet, at- atunci acest uh, conținut poate fi folosit în mod gratuit și nimeni nu răspunde de calitatea lui. Uh, cei care pot uh, utiliza acest software pentru a crea alte produse nu ar trebui să fie responsabile pentru uh, acel program, ci doar uh, răspunderea trebuie să se limiteze la un cadru contractual. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem ceva timp pentru că unii raportori din umbră nu sunt azi aici. Dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, Maria Grapini, Întâi, doamna Grapini. Președintă, uh, vreau de la bun început să felicit raportorii de la ambele comisii. Îmi place ce am auzit aici. Uh, este un domeniu, așa cum s-a spus, în creștere vânzarea online și trebuie să mergem să ținem ritmul cu reglementarea. Eu vreau să pun accent pe câteva lucruri pe care aș dori raportorii uh, să, să le clarifice. 1 Așa cum s-a spus aici, cum a spus Evelin, nu trebuie să cadă în sarcina consumatorului identificarea neconformității. Nu trebuie să mă străduiesc eu și după aceea să uh, am uh, probleme să-mi uh, recuperez dauna creată. Apoi, falsificatori. S-a vorbit aici de, falsifica de falsificări Bine, trebuie foarte clar clarificat ce înseamnă uh, falsificarea și cum se rezolvă, cine răspunde și cum despăgubesc până la urmă pe consumator. Uh, sunt de acord cu ce a spus Caia. Produsele gratuite trebuie să atragă responsabilitate pentru că de fapt ele sunt un fel de promovare ei uh, cei care dau gratuit nu dau degeaba își promovează produsul fac niște încasări vând ceva e ca o reclamă falsă ca o reclamă uh, care mă duce înșelătoare. Da? Deci de aceea trebuie să existe această reglementare. Uh, de la Comisia Jure aștept foarte clar cum se reglementează căile de atac și, um, sigur, conținutul contractului cu clauzele de reziliere. Uh, eu aici nu sunt de acord cu ce a spus colegul Dalton. Eu cred că trebuie să am posibilitatea să reziliez uh, după 12 luni contractul dacă ceva nu e în regulă, nu pe perioadă nelimitată și să mă duc cu acest contract la infinit și sigur că este bună armonizarea, însă, uh, din punctul meu de vedere, uh, va, va ieși un, o reglementare bună dacă uh, clarificăm Uh, sarcina probei, uh, uh, condițiile și clauzele din contract și căile de atac și, sigur, criteriile de conformitate. Deci, cred că, în acest fel, raportorii ne, face un, ne fac un cadou <laughs> foarte bun dacă reușesc să clarifice aceste lucruri și îi felicit pentru munca foarte serioasă care a fost depusă. Mulțumesc! Okay. Um, please, can we keep it... Bun. Ne putem menține, putem respecta limita de două minute? Da, mulțumesc, domnul Albrecht. Vreau să menționez un aspect care a fost deja evocat de uh, antevorbitorii mei și anume că sarcina probei, indiferent care va fi soluția, n-ar trebui să se afle pe spuza și povara obiectului consumator. Aș dori să mă refer la date ca și contraperformanță. Și m-aș referi la ce spunea și Caia Calas, și anume să fim foarte prudenți în ceea ce privește măsura în care vom permite ca acest lucru să fie inclus aici. După schimburile de opinii pe care le-am avut, eu, sincer, mă simt un pic nesigur în ceea ce privește acest concept și uh, nu știu dacă e cel mai potrivit deocamdată. Eu cred că dacă reușim să delimităm în mod foarte clar acele cazuri în care putem permite, mai ales articolul 7, în cadrul articolului 7, uh, anumite uh, derogări, pentru că sunt foarte multe cazuri în care contraperformanțele pot să apară. Fie furnizez date personale în cadrul unei relații contractuale, pentru că e necesar, uh, și uh, uh, nu e niciun fel de contraperformanță. Acolo asta face parte din contract. Uh, deci oricum sunt obligat să dau acele date. Nu, nu e niciun fel de valoare adăugată. Sau, dacă nu, dau datele personale, deși nu sunt necesare pentru contract și atunci lucrurile sunt foarte clare. În acele cazuri, în mod normal, nu poți să-ți dai un consimțământ liber. ci trebuie doar să plătești uh, bani pentru un anumit serviciu și acele date personale pe care le-ai furnizat în schimb să fie utilizate într-o anumită măsură și nu mai mult. De aceea cred eu că trebuie să clarificăm exact ce anume este autorizat și poate că am putea avea, nu știu, un considerent mai strict pe acest uh, subiect sau eventual să nu ne îndreptăm în această direcție. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Ehm, mă bucur foarte mult de faptul că colaborarea merge atât de bine între cele două comisii, dar și între grupurile politice. Dezbatere deosebit de interesantă. Pe mine însă mă preocupă propunerile referitoare la protecția consumatorului. După cum a spus Evelyn, armonizarea e importantă, da, dar uh, nu trebuie să reducem standardele de dragul armonizării. Și uh, trebuie să ne gândim la um, asistența juridică, la măsurile reparatorii. În Germania, din câte știu eu, există anumite măsuri aici de protecție pentru consumatori, dar consumatorul poate să decidă dacă uh, vrea să primească banii înapoi sau vrea să primească altă măsură compensatorie și cred că în diferitele state este uh, există o diferență și cred că e important să fim foarte atenți la acest lucru. Mulțumesc. Andreas. Andreas Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor care au reușit uh, să pregătească o bază prin documentul lor de lucru care ne va permite să ne aprofundăm acum munca. Cred că subiectele cele mai importante au fost toate abordate și vreau să le mulțumesc uh, colegilor. Vreau să vă spun că eu cred că trebuie dezbătute următoarele puncte. În primul rând, Internet of Things, Internetul lucrurilor și dacă acesta realmente poate fi inclus în domeniul de aplicare, după cum s-a sugerat. Eu cred că trebuie să fim precauți pentru că Internetul lucrurilor oferă foarte multe posibilități care nu țin de sfera de aplicare clasică a acestei propuneri și, în al doilea rând, sarcina probei în trebuie iarăși verificată. Eu nu cred că este uh, rezonabil ca uh, cineva care a cumpărat un uh, lucru sau un app să aibă veșnic uh, asupra lui sarcina probei. Uh, Uh, ar trebui ca după un anumit termen providerul apple ului să uh, fie cel care suportă sarcina probei. Eu așa cred, celelalte puncte pe care dorem să le abordez au fost deja abordate. And I'm going to take one minute for me. Am să-mi acord și mie un minut, doar pentru a sublinia cele spuse deja de Caia în ceea ce privește importanța economie acestor aplicații. Da, evident că sunt anumite aplicații care mă rog, sunt produse de acele megastore, dar de multe ori aplicațiile reprezintă doar un fragment mic de piață, o persoană care a creat aplicația, deci nu e de multe ori vorba de o organizație imensă în spatele unui astfel de produs. Așa că trebuie să fim foarte atenți cum redactăm această legislație, pentru că trebuie să fie ceva practic și aplicabil pentru acele persoane inovatoare, tineri, care au idei și care vor să creeze ceva, îl pun pe piață, îl vând și iată, au deja un produs pentru că altfel s-ar putea să periclităm această economie și vom pierde din creștere. Deci trebuie să fie ceva foarte practic și aplicabil pentru IMM-uri, chiar și IMM-uri de dimensiunea unei singure persoane. Nu uitați că la ora 11 îl avem pe domnul ministru care sosește, așa că eventual putem face aici un rezumat foarte rapid, foarte pe scurt. Evelyn uh, Axel? Who, who... Evelyn sau Axel, cine dorește primul? Einfach zwei Fragen zu... Aș vrea să răspund la două întrebări care au fost foarte concrete. Sarcina probei nu trebuie să fie pentru consumator. Maria, într-adevăr, mi se pare foarte important la internetul lucrurilor. Deci, de ce ține acest lucru? Trebuie să fie foarte clar și trebuie să dăm și noi un răspuns foarte clar. În al doilea rând, uh, regulamentul uh, de bază privind protecția datelor, acesta nu trebuie interpretat într-un anume fel. Trebuie să ne asigurăm că este respectat pe deplin și în totalitate și trebuie să fie suficient de clar, uh, deși la articolul 3, 4 aici nu este clar în propunerea Comisiei, și armonizarea de plină, da, dar nu cu reducerea drepturilor consumatorilor. Rosa, sunt de acord cu tine nu este posibil ca în cazurile în care aveam o armonizare minimă să avem brusc o armonizare de plină și din această cauză să aibă de suferit drepturile consumatorilor în Uniunea Europeană. Și jumătate de minut pentru Axel Foss. Mulțumesc foarte pe scurt. Domnului Dalton vreau să-i spun, da, e corect că trebuie să fim foarte atenți când avem contracte pe termen lung, și când uh, se fac anumite reduceri um, cu, și cum sunt aplicate acestea pentru consumator, într-adevăr aici avem nevoie de um, o abordare comună și apoi întrebarea sau declarația pe care a spus-o Vicky Ford și care se leagă și de ce spunea Cara Calas și aici e important uh, să nu plasăm prea multe responsabilități asupra celor care uh, activează în domeniul creativ, pentru că astfel uh, IMM-urile nu vor mai fi creative deloc. Mulțumesc! Goes on, but is a... Da, cred că a fost o dezbatere foarte interesantă. Doresc să mulțumesc raportorilor și vreau să vă mulțumesc tuturor. Și cred că acum Comisia Jurii va părăsi sala. Dar dacă doriți, puteți rămâneți pentru următorul punct de pe ordinea de zi, raportul ARIMO în ceea ce privește vânzarea de bunuri uh, online și am să cer comisiei să vină cu comentarii mai generale pe ambele subiecte și am să-i dau imediat cuvântul lui Pascal Arimon pentru a-și prezenta uh, problem, uh,